drepturilor omului. Comisia, ca întotdeauna, va informa în continuare Parlamentul în legătură cu orice evoluții. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar de Hucht. Avem două moțiuni de rezoluție. De la INTA și de la Verzi. Am ajuns la finele dezbaterii. Votul mâine. Conformitate cu regulamentul, trebuie să vă spun că nu s-au înaintat amendamente. Nu s-au înaintat amendamente la adresa modificărilor, prin urmare le considerăm adoptate. Următorul punct pe ordinea de zi, relațiile comerciale UE-Taiwan. Îi dau cuvântul domnului Caspari, 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, acest acord bilateral între Uniunea Europeană și Taiwanul reprezintă practic 40 de miliarde de euro și asta în 2011. Suma aceasta a crescut uh, din 2011 și până acum. Astăzi uh, Uniunea Europeană este foarte activă în Taiwan și în întreaga regiune. Investițiile comerciale sunt din ce în ce mai multe. Avem un acord și cu Corea de Sud, am uh, demarat negocierile cu Japonia avem de asemenea relații comerciale cu China, tocmai am discutat despre subiectul ăsta și vom continua să dezvoltăm uh, relațiile cu China continentală. Avem de asemenea negocieri cu multe alte țări asiatice, însă până în acest moment nu a fost posibil să avem un cadru care să permită să intensificăm relațiile noastre comerciale cu Taiwanul. Nu știu dacă putem utiliza termenul de acord de liber schimb cu Taiwanul. Cred că ce ar trebui noi să facem e să ne bazăm pe bunele relații comerciale pe care deja le avem cu Taiwanul și să tragem învățăminte ca să le îmbunătățim încă și mai mult. Sunt multe țări care au din ce în ce mai multe relații comerciale cu Taiwanul în acest moment, în sectoare industriale deosebit de importante Întreprinderile noastre sunt foarte active, investitorii europeni sunt printre cei mai importanți în uh, Taiwan, motiv pentru care ar trebui să ne gândim să ne intensificăm relațiile comerciale cu Taiwanul. Aș vrea să știu uh, astăzi uh, care este punctul de vedere al uh, Comisiei Europene, cum anume evaluează ea relațiile noastre comerciale cu Taiwanul, cum ar considera că putem să le îmbunătățim încă și mai mult, ținând cont de situația pe care tocmai am descris-o și ținând cont că în curând vor demara negocierile cu China ce uh, intenționați să faceți pentru ca Taiwanul să nu aibă de suferit de pe urma acestor noi relații comerciale cu China? E bine să ne punem această întrebare și să avem o discuție în comun. Uh, mă bucur că ordinea de zi de astăzi ne permite să aducem împreună aceste două subiecte și colegii care sunt interesați de această regiune pot uh, urmări aceste două discuții împreună. Mulțumesc. Și acum, domnul comisar de Gucht. Thank you very much. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule Caspari, stimați membri. Acum doi ani, Comisia Europeană a răspuns unei întrebări orale privind relațiile între UE și Taiwan. Iar ce s-a spus atunci mai este încă valabil și astăzi. Taiwan uh, a scăzut în clasamentul partenerilor comerciali de la uh, locul 15 la locul 23 acum, dar Uniunea Europeană rămâne cel mai mare investitor străin în Taiwan. Dacă ne uităm la cifrele din ultimii 20 de ani, relațiile comerciale cu Taiwanul au uh, avut o curba ascendentă asemenea uh, relațiilor cu Japonia, dintre Japonia și Taiwan. Tai, Taiwan, Taiwan, dat fiind uh, criza economică din 2008. Uniunea Europeană și Taiwanul au deja o politică cuprinzătoare. Există întâlniri bilaterale la nivel înalt, uh, anual, pe mai multe domenii, printre care și domeniul fitosanitar, bariere tehnice, bariere tehnice, drepturi de, pro- de proprietate intelectuală, tehnologia de informații și comunicare, farmaceutice și așa mai departe. Dialogul nostru se concentrează mai ales pe bariere non-tarifare, care reprezintă un element foarte important al relațiilor comerciale la ora actuală și care aduce rezultate ambelor părți. Această, rezultatele bune la aceste întâlniri și rezultatele concrete pe care le găsim uh, pentru eliminarea acestor bariere ne ajută să creăm un mediu de, co- de relații comerciale și investiții uh, rodnic care duce la uh, avantaje pentru ambele părți. Comisia s-a implicat activ cu Asia, cu sprijinul Parlamentului European, bineînțeles. S-au negociat acordul de liber schimb cu Corea de Sud, Singapore, Malaezia, Singapore și uh, Japonia începe, vom începe negocierile cu China continentală, așa cum am discutat uh, acum. Trebuie să ne concentrăm mai întâi pe, uh, pe prioritățile noastre și mai târziu vom vedea cum să, să sporim relațiile cu Taiwanul dacă vom avea ambiții similare cum ar fi investițiile, accesul la, accesul la piață, toate acestea pot fi explorate în timp util. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule de Hucht. Din partea grupurilor uh, are cuvântul domnul Stașni, două minute. Thank you, Chairman, Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Inițiativa de a deschide negocierile cu Taiwan este un pas în direcția cea bună în direcția întăririi relațiilor cu Taiwanul din punct de vedere cultural și din punct de vedere economic. În ultimele două decenii, schimburile bilaterale între Uniunea Europeană și Taiwanul au crescut de 12 ori. Schimburile comerciale au ajuns la 40 de miliarde în 2011. Chiar și așa, schimburile dintre Uniunea Europeană și Taiwanul nu sunt acolo unde ar putea să fie. Taiwanul este o democrație funcțională, solidă, o economie vibrantă care are multe de oferit Uniunii Europene. Cu câțiva ani în urmă, la INTA ceream o relație mai strânsă cu Taiwanul. Comisia mi-a spus atunci, nu vrem să fim noi primii. Mesajul era clar. Uniunea Europeană nu vrea să provoace China, vrea să vadă reacția pe care o va China atunci când Taiwanul urma semneze acordul de liber schimb cu alte țări. Acum, când China, Statele Unite, Corea de Sud, Singapore și Noua Zeelandă sunt pe cale să negocieze sau au încheiat acorduri de liber schimb și acorduri de investiții libere cu Taiwanul, ne mai putem permite să rămânem în afară? Răspunsul ar trebui să fie foarte clar pentru avantajul cetățenilor de ambele părți, negocierile pentru o relație mai profundă în materie de schimburi comerciale și investiții între Uniunea Europeană și Taiwanul ar trebui să înceapă mai repede și nu mai târziu. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Urmează domnul Moreira un minut. <coughs> Mulțumesc, domnule președintele. Acordurile, relațiile comerciale cu Taiwanul sunt uh, sub potențialul său. Dacă au crescut și uh, um, și volumul relațiilor comerciale s-a mărit de 12 ori în ultimii 20 de ani, dar există loc de mai bine în ceea ce privește relațiile economice bilaterale. Parlamentul uh, a fost pentru aprofundarea acestor relații. Iar rezoluția Comisiei eh, INTA de Comerț Internațional eh, subliniază mai ales posibilitatea de a avea negocieri în vederea unui acord de investiții. Uniunea Europeană a hotărât să negocieze un acord de investiții cu China și nu există niciun motiv de a nu face același lucru cu Taiwanul uh, în momentul în care se vor uh, îndeplini condițiile necesare. Uniunea Europeană, deci, are acum condiții de a demara acordul de investiții. Eh, se înțelege, bineînțeles, eh, că e nevoie de o liberalizare reciprocă a investițiilor, accesul la piață și protecția investitorilor trebuie să fie garantată. Chiar dacă eh, nu este una dintre prioritățile stabilite de Comisia Europeană în 2010 în ceea ce vește comunicarea privind investițiile străine, nu vedem niciun motiv pentru a exclude Taiwanul din um, agenda de priorități a Comisiei. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Moreira. Domnul Kazak, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. Nu doresc să repet uh, toate cifrele care caracterizează relațiile noastre comerciale cu Taiwanul. E, cred, clar că nu exploatăm pe deplin întregul potențial al relațiilor noastre economice. Trebuie să le impulsionăm, să ne bazăm pe relațiile economice bune, deja existente între cei doi parteneri, pentru a dezvolta industria, IT-ul, energia verde, Uh, să profităm de ocazia asta pentru a crea locuri de muncă în sectoare cu mare valoare adăugată, care creează creștere uh, de ambele părți. În același timp, trebuie să spun că abordarea constructivă a Taiwanului a dus la semnarea 31 de acorduri bilaterale, inclusiv cu Japonia și China. Uh, toate acestea sunt dovada faptului că Taiwanul e gata să încheie acorduri similare și cu alți parteneri acorduri bazate pe sistemul uh, multilateral de acorduri uh, OMC. Sunt convins că un viitor acord comercial între Uniunea Europeană și Taiwan va crește exporturile europene până la 12 miliarde de euro, cu până la 12 miliarde de euro pe an. De aceea aș uh, ruga Comisia să profite de ocazie și să găsească o bază pentru negocierea unui acord bilateral. Comisia n a trebuit să subestimeze beneficiile reciproce ale unui viitor acord cu Taiwanul. Sunt convins că Taiwanul nu va rămâne în urmă în comparație cu China continentală, deoarece un acord ar trimite un semnal clar că Uniunea Europeană susține democrația și pluralismul într-o țară ca Taiwanul. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Kazak, și acum jumătate de minut, doamna Keller. Vielen Dank. Wir Grüne teilen nicht die Dringlichkeit. Vă mulțumesc. În opinia noastră, această chestiune nu cere un demers urgent. Există investiții europene acolo, de altfel suntem sus pe lista investitorilor străini. Avem economii integrate, nu e nicio urgență să semnăm un acord de liber schimb. Însă Parlamentul a spus că DG Comerț va trebui să prioritizeze uh, relațiile de liber schimb pe plan internațional. Avem relații cu India, Statele Unite, Canada și așa mai departe. Va fi foarte greu când vom începe să monitorizăm toate aceste negocieri, pentru că îi vom pune pe negocieri într-o poziție dificilă. Verzii consideră că e o idee bună ca relațiile cu Taiwanul sigur să nu fie scăpate din vedere, mai ales dacă urmează să începem negocierile cu China. Am înregistrat o serie de evoluții pozitive acolo în materie de drepturile omului, statul de drept și democrația și vrem să subliniem aceste progrese. E important ca relațiile bilaterale să fie văzute nu doar dintr-un punct de vedere economic. Vrem un dialog mai susținut care să nu se limiteze la negocieri economice. Mulțumim, domnul Tanak, două minute. Intervenție fără microfon. Micro, excuse me, micro. Vă rog să vă deschideți microfonul. Da, s-a rezolvat. Mr. President. Domnule președinte, în calitate de președinte al grupului de prietenie Parlamentul European Taiwan, de ani de zile solicit Uniunii Europene să răspundă pe deplin dinamismului uh, economic și inovării din Taiwan cu un acord de cooperare care ar fi benefic pentru ambele părți. Taiwanul uh, este unul din miracolele economice ale secolului 20. Uh, uh, s-a transformat dintr-o colonie înapoiată într-o putere tehnologică ce produce multe din bunurile cu care funcționează Europa ultimele produse care se adaugă la uh, panoplia taiwaneză, whisky-ul și bunuri de lux. E foarte uh, de bun simț să avem un acord comercial și pentru ei și pentru noi. Noi avem deja investiții directe acolo și Taiwanul este cel de-al șaptelea uh, din cei mai importanți parteneri comerciali cu Uniunea Europeană. Uh, Știm, populația Taiwanului este relativ mică. China are o populație de 58 de ori mai mare decât Taiwanul, însă, uh, oricum, uh, Taiwanul este un uh, partener important. Uh, chinezii, China continentală ur- urmărește de aproape ce facem noi în relațiile cu Taiwanul și președintele Taiwanului e de lăudat pentru că a îmbunătățit relațiile uh, cu uh, China continentală. Uh, Uh, Taiwanul a mm, demonstrat prin acordul de liber schimb cu Noua Zeelandă că uh, poate încheia acorduri și cu țări care nu recunosc în mod oficial. Noi putem să profităm de ocazie pentru a avea un acord cu o democrație care nu trebuie ținută static uh, presiunilor diplomatice din partea Republicii Populare Chineze. Trebuie să susținem participarea Taiwanului la uh, organizații internaționale cum ar fi ONC și trebuie să salutăm contribuția sa la comerțul internațional uh, pentru că este un partener al nostru care respectă democrația și statul de drept. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Schulz dorește să vă pun o întrebare, domnule Tanăc. Do you allow a question of colleague Schulz? Doriți să răspundeți? Se pare că da. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Țanăc, dar cum rămâne cu politica Chinei unice pe care a adoptat-o Uniunea Europeană, politica o singură China? Există posibilitatea ca Taiwanul să fie anexat de China. De la începutul anilor 90, vedem cum s-au direcționat investiții chinezești masive în direcția Taiwanului. Foxcom e o firmă care participă pe piață. Se pare că nu m-ați ascultat. Eu am spus că Noua Zeelandă, care și ea are politica unei singure Chine, nu recunoaște Taiwanul ca stat independent, dar au încheiat un acord de liber schimb cu acest teritoriu. Taiwanul a, e membru OMC. Majoritatea statelor din OMC nu recunosc ca țară independentă. Trăim într-o lume în care avem un fel de ambiguitate constructivă în relația cu Taiwanul. E o democrație, avem valori comune, vreo 30 de țări și recunosc această țară, celelalte nu, dar asta nu contează. Putem să avem relații comerciale cu Taiwanul. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Tenac. Urmează domnul Belder un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Ca olandez, cunosc foarte bine legăturile istorice cu Taiwanul. Relații mm, care încep în 1624. Deci, dorința aprofundarea relațiilor între UE și Taiwan nu vine de la sine înțeles, nu este de la sine înțeles. Acum uh, doi, acum um, Uh, doi ani am uh, discutat relații, despre relațiile între UE și Taiwan și eu am cerut ca activitățile comerciale să fie consolidate. Dar, iată, au trecut doi ani și nu s-a întâmplat nimic. Creșterea și progresul economic sunt evidente, iar uh, relațiile între, dintre UE și uh, Uh, Taiwan uh, țin și de relațiile între uh, Pekin și Taipei. Deci ar fi în interesul am, amândurora să se îmbunătățească relațiile. Mulțumesc. Domnul Golniș are cuvântul. Eh, cher coleg Belder. Mulțumesc, dragă colega Belder. Eh, colegii noștri portughezi vor spune, desigur, că ei au fost primii care au avut relații cu Taiwanul, pentru că ei au ajuns acolo înaintea olandezilor. Însă, mă rog, ăsta e alt subiect. Din fericire, Taiwanul a scăpat de comunism în 49, uh, așa încât uh, cu ingeniozitatea populației sale, disciplina culturii sale, valorile tradiționale uh, care se cultivă acolo, Taiwan a cunoscut o dezvoltare fulgerătoare. Ar fi putut să fie și situația Chinei dacă maoismul nu s-ar fi impus acolo rezultă că nivelul de viață din Taiwan, nivelul de trai din Taiwan a crescut foarte mult, ceea ce face ca concurența cu Taiwanul, eh, concurența care este contrapartida necesară a relațiilor comerciale internaționale, să nu se bazeze sau se bazeze prea puțin pe dumpingul social, în mod contrar eh, celor întâmplate cu alte țări și mai ales cu această mare țară comunistă despre care trebuie să spunem că a devenit paradisul uh, capitalismului cel mai chinic, uh, cinic, mă scuzați, China continentală. Nu sunt absolut convins de aspectele întotdeauna pozitive ale liberului schimb. Putem discuta pe subiectul ăsta, însă cred oricum că nu trebuie să ezităm să intrăm în relații oficiale cu Taiwanul să punem capăt acestei ipocrizii, să lăsăm poporul Taiwanului și poporul Chinei continentale să decidă în mod liber uh, dacă doresc o reunificare într-o China devenită în fine liberă sau o independență uh, reciproc recunoscută. Oricum trebuie să susținem candidatura Taiwanului la organizațiile subsidiare ale ONU uh, unde teritoriul acesta își merită pe deplin locul. Mulțumesc și acum ar uh, ceilalți vorbitori, începând cu două minute, doamna Andrichien. Taiwanul are o economie extrem de solidă. Firmele europene participă în toate sectoarele acestei economii taiwaneze. Investițiile în operații independente completează firmele mixte. S-au investit mai bine de 30 de miliarde de euro europeni în Taiwan. Investițiile europene vin chiar înaintea investițiilor americane și japoneze. Majoritatea firmelor europene care activează în Taiwan activează și în China continentală și aceste operațiuni sunt integrate regional pentru a-și bunătăți eficiența. Dar care sunt aspectele politicele dezbaterii de astăzi? Știm cât de complicată este situația internațională. Asta are efect asupra relațiilor comerciale. Taiwan este o țară democratică și pașnică și, prin urmare, ar trebui să fie parte la această lume globalizată și interconectată. O precondiție a fost acordul cadru de cooperare economică între China și Taiwan. Încheierea acestui acord ne arată că Republica Chineză recunoaște rolul Taiwanului pe scena internațională și importanța Taiwanului pentru propria dezvoltare economică. În concluzie, poziția Taiwanului în economia globală justifică o relație mai apropiată cu Europa. Este clar nevoie de acest acord cu Taiwanul. Acordurile cu celelalte țări din regiune ne arată că e timpul să încheiem un astfel de acord și cu Taiwanul atât Taiwanul cât și Uniunea Europeană nu vor avea decât de câștigat. Va crește volumul schimburilor comerciale și se va crea o triadă UE-Taiwan-China mult mai eficientă decât în prezent. Vă mulțumim, doamnă Chiene. Urmează domnul Coțolino. După Japonia, Corea de Sud. După Japonia, Corea de Sud Eh, și discutând eh, adineori de, eh, despre China, eu cred că a venit timpul și necesar să facem o alegere și să deschidem negocierile cu Taiwanul. Volumele, schimburile, tendințele, toate au crescut în acești ultimi ani, deși, așa cum s-a spus aici, încă nu au ajuns la potențialul real. Uh, Uniunea Europeană investește mult în Taiwan. Până acum e din, uh, e, face parte din principalii investitori externi. Firmele noastre de multă vreme se implică în uh, acorduri comerciale în Taiwan. Însă lipsește un cadru instituțional. Politica și instituțiile riscă să ajungă prea târziu față de fenomenele economice și sociale care o iau înainte. De aceea e important să impulsionăm uh, Uh, un acord comercial de investiții cu Taiwanul, uh, să trecem peste ezitări, să uh, continuăm cu hotărâre. Cred că e ocazia mm, să avem o politică de creștere și dezvoltare a Uniunii Europene, ajutându-ne de acest acord, pentru că Taiwanul E o realitate extraordinară din punct de vedere al procesului democratic și al creșterii economice și sociale și merită mai multă atenție din partea Uniunii Europene. În acest sens, eu cred că trebuie încurajată uh, o muncă ce poate fi întreprinsă de către Comisie, mai ales în lumina noilor acorduri cu China, pentru a trece la această fază nouă a negocierilor cu Taiwan. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Rinaldi. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Taiwanul e o putere economică cu relații comerciale uh, care a, se desfășoară și prin acorduri bilaterale cu multe țări, inclusiv cu Republica Populară Chineză. Mai ales Taiwanul e o putere a, a democrației, e o țară cu care vorbim aceeași limbă, o cultură pluralistă, inclusivă, bazându-se pe statul de drept. În momentul în care vom demara un acord literal cu investițiile cu Beijingul, cred că e imposibil să nu ne gândim la un cadru normativ clar și ambițios între uh, Uniunea Europeană și Taipei, din diverse motive. Pe de o parte, cifrele mari ale schimbului nostru, inclusiv cu produse de calitate, Taiwan e unul din țările cu cele mai multe brevete, aplicații tehnologice pe care de locuitor, de al doilea rând. Valorile noastre, uh, este vorba de o democrație. De ce mai bine, din punct de vedere moral, să avem aceste relații cu o țară democratică decât cu o țară cu partid unic? Putem să dormim mai liniștiți. Și e și o problemă de real politic. Taiwan nu există ca stat, nu e recunoscut de Uniunea Europeană, dar de fapt există, e independent de multă vreme. Uh, să îi oprim accesul la uh, organizații internaționale, de exemplu, recent ce s-a întâmplat cu Organizația Internațională a Aviației Civile, e și rezultatul unei poziții politice care ține cont de raporturile de forță din regiune, însă e un nonsens, având în vedere realitatea Taiwanului. Bun, pro, <laughs> nu vorbim aici de, lucruri cerești, ci mai prozaic vorbim de piețe. Mulțumesc și acum domnul Clas. Eh, voorzitter. Mulțumesc. Un acord comercial între Uniunea Europeană și Taiwan reprezintă un, eh, unul foarte important. Legăturile comerciale în ultimii 25 de ani între Uniunea Europeană și Taiwan au sporit ceea ce înseamnă că Taiwanul eh, capătă o poziție importantă lucrurile nu sunt deloc ușor, ușoare pentru Taiwan la nivel internațional, dat fiindcă um, Republica Populară Chineză eh, privește tot timpul peste umăr. Taiwanul este o democrație, iar acest lucru trebuie, trebuie subliniat. Taiwanul și China, eh, dacă Taiwanul și China ajung la un acord comercial, trebuie ca Uniunea Europeană să aibă posibilitatea să înceapă negocierile pe baza unui acord comercial, fiindcă astfel s-ar câștiga de ambele părți. Un acord comercial ar permite Taiwanului să să, să iasă din acest deșert diplomatic. Acesta nu ar trebui să fie perceput ca un mesaj către China, fiindcă un astfel de acord ne-ar da un acces mai bun la piața taiwaneză și ar reprezenta un stimulent uh, pentru încurajarea unei mai bune protecții a, protecții a drepturilor de proprietate intelectuală pentru companiile europene. Autoritățile taiwaneze uh, au uh, luat uh, multe măsuri în acest domeniu, dar mai e drum de bătut. Mulțumesc, uh, domnul Lizec. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, președinte. Vreau să vă spun că, asemenea multor antevorbitori, și eu am avut posibilitatea să mă deplasez la Taiwan acum câteva luni. Și ce am văzut acolo, în primul rând, am văzut că Taiwanul este o țară democrat. M-am întâlnit cu reprezentanții eh, acelor, eh, celor două principale partide politice. Iar eh, acest lucru confirmă că avem uh, un sistem politic normal, alegeri normale și trebuie subliniat acest lucru, fiindcă nu se, nu se întâmplă același lucru în toate țările din Asia. ce am văzut? Uh, am văzut uh, exemple de tehnologie avansată, o economie în floare. Am vorbit uh, mai devreme despre relațiile cu China. Cred că ar trebui să analizăm situația din ultimele luni, să ne gândim la ce s-a întâmplat. Zi de zi, zeci de zeci de avioane sosesc din uh, Republica Populară Chineză în Taiwan și invers. Uh, mii de chinezi vizitează Taiwanul. Companiile taiwaneze investesc uh, miliarde de dolari americani în Republica Populară Chineză. Deci, dacă vorbim despre China ca fiind de cel mai mare exportator din lume, atunci Pe lista celor 10 mari exportatori, în primii 5, avem uh, și companii taiwaneze care investesc uh, în Republica Populară Chineză. Haideți să ne gândim la acest lucru. Și Uniunea Europeană trebuie să, re, să regândească relațiile cu Taiwanul și să le consolideze, fiindcă există o avantaje pentru noi toți. Mulțumesc, doamna Badia Icucet. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. În vederea faptului că s-au intensificat relațiile comerciale între Uniunea Europeană și Taiwan în, ultimele, în ultimii ani, e bine ca Uniunea să răspundă pozitiv la voința acestei țări asiatice de a iniția negocierile pentru un acord comercial. Acest viitor acord ar permite consolidarea ajutorului european pentru instituțiile democratice în această țară, după la altor acorduri cu țări din zonă, ca de exemplu Corea de Sud și uh, să avem o relație uh, reciproc uh, avantajoasă pentru economiile noastre, mai ales în ce privește protecția investițiilor și accesul la piață. În acest sens, un uh, mai mare impuls pentru interschimburile comerciale, industriale ar putea reprezenta o sursă importantă de creștere pentru economiile noastre. Toate acestea, sigur, cu garanția unor practici comerciale conforme cu practicile și sistemele multilaterale și stabilind un, niște clauze obligatorii în zone sensibile, cum ar fi standardele sociale și de mediu și responsabilitatea socială corporatistă. Mulțumesc. Mulțumesc. Și acum domnul Watson. Domnule președinte, ultima noastră dezbatere se referea la acordul de investiții, la primul astfel de acord de când avea Uniunea această competință. N-ar trebui ca acest acord să rămână singur. E mult loc de investiții în Taiwan, e aproape de China, insula e cunoscută de oamenii de afaceri europeni, avem relații comerciale cu Taiwanul de decenii și dintr-un motiv bun, acest tigru asiatic este o țară cu o economie de piață, Uniunea Europeană este un investitor major în economia taiwaneză, avem un dialog permanent, însă schimburile comerciale nu sunt acolo unde ar putea să fie, deși potențialul este uriaș. Comisia vorbea de promovarea valorilor europene printr-un acord cu Republica Populară Chineză. Aceste tratate ne permit să facem acest lucru și cu Taiwanul și să sprijinim un Taiwan democratic. Dacă decideți că negocierea unui acord cu China duce la investiții sporite, ar trebui să ne gândim în aceeași termen atunci când privim relația dintre Uniunea Europeană și Taiwanul. Inclusiv Banca Europeană de Investiții ar trebui să poată investi în Taiwan mă alătur Comisiei în propunerea de a formula un acord paralel cu Taiwanul. Ambele părți nu ar avea decât de câștigat, ar crește certitudinea juridică și ar crește volumul și calitatea fluxurilor de investiții. Mulțumim foarte mult, domnule Watson. Aveți un cartonaș albastru de la domnul Kazak. Acceptați? Domnule Watson, cunoașteți bine China și spuneați cât de important e să amplificăm relațiile comerciale cu Taiwanul, dar știți cât de delicată este situația Taiwanului în relația cu China. Cum credeți că va reacționa China dacă Uniunea Europeană ia această decizie de a-și îmbunătăți relațiile cu Taiwanul. Ar trebui să ne temem de o reacție chineză. Domnule președinte, uh, colegul Kazak uh, s-a referit la ceva ce într-adevăr nu poate fi definit decât ca teamă în mintea unor colegi, însă Uniunea Europeană trebuie să aibă curaj. China nu are obiecții oficiale la adresa schimburilor noastre cu Taiwanul, n-ar avea de ce și cum să obiecteze la un astfel de acord cu Taiwanul. Este interesul nostru să ne promovăm propriile valori și asta înseamnă schimburi comerciale cu toate statele, asta înseamnă recunoașterea faptului că avem mai multe în comun cu, cu democrațiile decât cu țările care nu sunt democratice. Mulțumim, domnul Fellner. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președintă. Uh, un, un, Uniunea Europeană a încheiat acordul de liber schimb cu Singapore, cu Corea de Sud, uh, uh, se vor încheia probabil cu China, deci vom avea bunuri mai ieftine în Uniunea Europeană. Taiwanul este o democrație modernă, este cel de-al șaptelea partener comercial al UE, dar nu avem un acord comercial. Oare de ce? Eu cred că ne temem. Ne temem de reacțiile Partidului Comunist Chinez, pentru că pentru Beijing, Taiwanul nu există. E doar o provincie recalcitrantă, nu există ca țară independentă și de aceea Taiwanul a fost uh, lăsat uh, în afara comunității internaționale. Dar noi nu trebuie să respectăm această stare de lucruri. Iată, uh, Noua Zeelandă a încheiat un acord comercial, noi avem acordul de investiții, deci dacă dorim să avem încredere în Taiwan, uh, Probabil că ă, nu am riscat neapărat relațiile cu China, deci nu dorim să punem în... Ă, și a, dacă am încheia un acord doar cu China, am pune pe Taiwan într-o situație foarte dificilă. Taiwanul procedează la fel ca ă, concurenții lor. Dar acum concurenții lor au acces în, la Uniunea Europeană și atunci dacă Taiwanul nu are acces la piața noastră, atunci pur și simplu îi lăsăm într-o situație absolut dezavantajoasă doar pentru că uh, ne temem de o mare dictatură și nu respectăm o mică democrație uh, știu, sunt argumente pro și contra, dar mm, principală e morala, cred eu.

Mulțumesc acum domnul Diaz de Mera. Mulțumesc. Ținând cont de faptul că Taiwanul este cea de-a 18-a uh, putere economică din lume, relațiile economice între Uniunea Europeană și Taiwanul uh, sunt foarte necesare și foarte importante. A, au, au crescut mai mult de 12 ori în ultima decadă relațiile comerciale și acum cu posibilitatea unui acord de comerț am putea să consolidăm și sigur să intensificăm aceste relații factori economici uh, în plus față de înaltele standarde democratice fac din Taiwan un partener strategic foarte important. De aceea mi-ar plăcea să îndemn uh, Comisia și domnul, domnul de Gucht să înceapă negocierile pentru un acord de comercial și de investiții cu Taiwanul. Ehm, pot să citez în acest sens câteva date. Taiwan în 2002 eh, a devenit membru cu dreptul de plin a Organizației Mondiale a Comerțului. În 2010 s-a adoptat chiar în, această, în acest semiciclu liberalizarea vizelor. Eu am fost raportor. În iunie 2012 eh, Taiwan a semnat cu Republica Populară Chineză eh, un acord comercial și acordul privitor la drepturile de proprietate intelectuală. În plus, a încheiat 31 de acorduri bilaterale de investiții cu numeroase țări, inclusiv Japonia. A demarcat uh, negocieri pentru un acord cadru cu Statele Unite. Uh, Taiwanul și Singapore au încheiat negocierile pentru un acord de cooperare economică. Și, deși nu are relații diplomatice cu Noua Zeelandă, totuși aceste două țări, două țări au încheiat primul acord economic. Deci, uh, doamnă președinte, doamnă și domnilor, Taiwanul are acorduri de uh, liber schimb cu Panama, El Salvador, Honduras, Guatemala și Nicaragua. De aceea e necesar ca uh, și Comisia să înceapă cât mai curând posibil uh, uh, negocierile pentru acordul de liber schimb cu Taiwanul. Mulțumesc! I think that... Mulțumesc! Um, cred că colegul Luhan nu este în sală, deci putem să trecem la procedura intervențiilor spontane și dacă apare, poate lua cuvântul mai târziu. Bun. Cu asta voi începe cu domnul Kelly. Uctron Riș, Augustus Palom, Mulțumesc, domnul președinte. Doamna președinte, mă bucur să pot lua cuvântul în marginea acestui subiect în această uh, seară. On, onorabil domnul Tanăc uh, a spus tot ce a de spus când s-a referit la progresul Taiwanului, la dinamismul uh, financiar, uh, progresul economic și de, de aici e normal să dorim îmbunătățirea relațiilor comerciale. Momentul este oportun, mai ales că discuțiile privind relațiile comerciale cu China au uh, loc în același timp. Aceste două relații nu se exclud reciproc. Trebuie să îmbunătățim relațiile cu ambele țări, mai ales când uh, vine vorba de comerț. Să nu uităm faptul că Taiwanul uh, îmbrățișează aceleași principii democrate ca noi. Avem deci obligația de a-i ajuta. Iată de ce salut uh, discuția din această seară. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Morvai. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Uh, akár a gyönyörű Budapesten sétálnak, akár valamelyik. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor! dacă mergi la o plimbare în Budapesta sau dacă vizitezi un alt oraș din Ungaria, o să vedeți o imagine tristă. Profesori care trăiesc în case dărăpânate, firme mici care dau faliment, familii puse în pericol, distruse. De ce se întâmplă asta? E bine, nu au avut posibilitatea de a concura în termeni reali. N-au putut să fie suficient de puternici pentru a face față, face față concurenței internaționale. Pe de altă parte, tot mai multe firme mari importă produse din Asia produse adesea de calitate proastă. IMM-urile maghiare nu au putut face față acestei concurențe. Un minut nu mi-ajunge, din păcate, dar aș avea o întrebare. Dacă UE va negocia acord comercial și dacă urmează să-l discutăm, nu scăpați din vedere interesele IMM-urilor europene v-aș ruga să rămâneți la chestiunea discutată acum și la limitele de timp. Domnul Cucan. Taiwan e sedmi najveći obchodni partner Unie v Azii. Mulțumesc. Taiwan e cel de-al șaptelea partener comercial al UE în Asia o cooperare uh, reciprocă în zonă este în interesul uh, nostru și al lor. De aceea vreau să susțin încheierea unui acord uh, comercial între Uniunea Europeană și Taiwan. Stabilizarea relațiilor între Taiwan și China continentală a făcut posibil ca și Uniunea Europeană să-și extinde operațiunile din Taiwan în China și în Asia de Sud-Est. Trebuie să ne gândim la faptul că Uniunea Europeană trebuie să utilizeze mai bine progresele făcute de Taiwan în cercetare și dezvoltare pentru a ne uh, spori și capacitatea noastră de uh, creștere durabilă. Experiențele din Slovacia ne confirmă că investițiile taiwaneze se concentrează pe sectoare cu foarte mare valoare adăugată. De aceea trebuie să căutăm moduri în, în care să negociem uh, pentru investiții protejate și alte uh, forme benefice de investiții pentru toți. Mulțumesc acum, domnul Brons. Mulțumesc. Uniunea Europeană are un deficit comercial cu Taiwan, dar are un excedent mm. comercial la nivelul serviciilor. Marea Britanie are un deficit uh, comercial substanțial cu Taiwan, între 3 la 1, care subminează industria britanică. Uh, Uh, și excedentul la servicii este și el în scădere. Investițiile britanice în Taiwan uh, um, sunt de 4 la 1 față de reciproc, iar uh, iar consumul britanic finanțează competiția, concurența din partea Taiwanului. Iar aceste țări investesc, sunt țări care, care investesc în în uh, forță de muncă ieftină și care ne amenință la nivel concurențial. Și se, se avansează aici obiectivul OMC de, de liberalizare a comerțului mondial. Nu este neapărat uh, obiect și obiectivul Uniunii Europene. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Bielan pani przewodnicząca! tajwan wyraził gotowość negocjacji dwustronnej umowy handlowej președinte. Există așadar un acord care ar trebui să fie negociat cu Taiwanul, deși acesta nu este recunoscut ca fiind un stat suveran. Însă un asemenea acord ar fi de interes uh, pentru noi. Nu trebuie să menajăm prea mult China, totuși cu atât mai mult cu relațiile cu Taiwanul capătă din ce în ce mai multă importanță. Avem nevoie de acces uh, pe piața chineză și acordul cu Beijingul poate fi completat cu acordul cu Taipeiul. Și apoi uh, se pune și uh, chestiunea unui sistem de valori democratice, cu un stat de drept care să funcționeze. Toate acestea mă fac să spun că sunt de acord uh, întețirii, sporirii relațiilor cu Taiwanul, cu un acord, uh, cu posibilitatea, sigur, de a proteja investițiile. Uh, uh chestiune foarte importantă, pentru că Taiwanul este o societate foarte dezvoltată, mai ales în uh, domeniul tehnologic. Mulțumesc, domnul de Hucht. I will be very short. Mulțumesc, o să fiu succint, uh, fiindcă am expus deja politica noastră privind um, privind întrebarea orală în prezentarea introductivă. Vreau să vă spun că noi uh, luăm decizii in, uh, având uh, având ca obiectiv uh, bunăstarea cetățenilor europeni și a Uniunii Europene și în mod independent. Nu am dat înapoi uh, de la începerea negocierilor cu Taiwanul, fiindcă s-ar opune Republica Populară Chineză, acesta este dreptul nostru suveran, până la urmă. Dar, pe de altă parte, există și alte criterii care intră în joc aici, cum ar fi uh, potențialul negocierilor cu Taiwanul față, în comparativ cu alte alegeri la nivel uh, de politici. Vreau să vă spun că la, în acest moment ne-am epuizat resursele și asta ca să nu spun mai mult. Dar nu am uh, renunțat la ideea de a avea negocieri uh, privind uh, un acord de investiții cu Taiwanul, unde să intre și accesul la piață. Și vom discuta acest lucru în, la timpul său. Am luat notă de mesajul Parlamentului European, de sprijinul aproape unanim manifestat față de adâncirea relațiilor comerciale cu Taiwanul. O să ținem cont de acest lucru în momentul în care vom uh, discuta din nou acest subiect la comisie. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Acum uh, am încheiat uh, această dezbatere, am primit moția de rezoluție, iar votul va avea loc mâine la 11.30 dimineața. Trecem mai departe la următoarea.